mandatele au fost validate. Din partea grupului EFT am primit solicitarea de numire a unor membri ai delegațiilor. Lista va fi publicată în procesul verbal al acestei ședințe, iar dacă până la finalul ședinței nu vor exista obiecții, vom considera aprobată această listă. Conferința președinților, doamnelor și domnilor, a făcut următoarele